Transport, domnul Adam Coșa, și la Comisia pentru Agricultură, domnul Eric Andrieu. Există obiecții? Nu este cazul. Atunci aceste numiri sunt uh, confirmate. Procesul verbal uh, al acestei ședințe va fi înaintat spre adoptare la începutul următoarei ședințe. Și dacă nu este, uh, există obiecții, atunci uh, voi transmite uh, propunerile de rezoluție mai departe. Observ că nu există obiecții, astfel încât sesiunea plenară se încheie aici. Doresc tuturor drum bun, ședința este încheiată.